So, liebe Kollegen, So, jetzt. Prin urmare, vă propun să începem discuțiile. Cred că toată lumea care va veni e deja în sală. Urez bun venit inclusiv colegilor care tocmai au intrat pe ușă și celorlalți uh, care ne ascultă, vom vorbi despre supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri. Avem oaspeți pe care i-am uh, invitat alături de noi. Discuția va fi foarte interesantă. O să avem o serie de prezentări. Domnul Maros din partea comisiei este binevenit DG Employment, Impel, doamna Tsuțica și Jackie McLeod. director al Agenției Europene de Mediu. Prin urmare, avem niște persoane foarte importante alături de noi și, ca să nu mai pierdem timpul, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a face prezentarea. După care o să avem o discuție cu colegi, deputați. Urez bun venit grupului socialist, iată care e prezent. În număr uh, mare, chiar. Am putea chiar să avem o întâlnire de grup. Niciodată n-ai prea mulți socialiști în lume sau în parlament, așa că bine că suntem aici. Reprezentantul comisiei acum cuvântul. Mulțumesc, mă numesc Borghe, sunt ședul Unității de Gestionare de Deșeurilor la DJ Environment. Mulțumim pentru că ați invitat Comisia să prezinte raportul privind implementarea regulamentului privind transportul deșeurilor. În prezentarea mea, intenția mea Intenționez să prezint metodologia pe care am avut-o în vedere, apoi să clarific care este uh, domeniul de aplicare al raportului și, în al treilea rând, să subliniez concluziile la care am ajuns. Metodologia, în primul rând. Acesta este cel de-al treilea raport al Comisiei privind implementarea regulamentului uh, pentru transportul de deșeuri este um, un regulament care acoperă anii de la 2007 până la 2009. Raportul se bazează pe alte două rapoarte pe care trebuie să le primim anual din partea fiecăruia dintre statele membre. Primul dintre aceste două uh, este o copie a raportului trimis la Secretariatul Convenției de la Basel, care include informații cantitative privind uh, transportul transfrontalier al deșeurilor periculoase. Cel de-al doilea raport conține informații suplimentare transmise Comisiei în, prin intermediul unui chestionar Statele membre depun aceste rapoarte în mod electronic la Eurostat. Eurostat compilează tabelele și cifrele care se regăsesc uh, în documentul de lucru al comisiei care a fost publicat împreună cu raportul și Digi Environment elaborează apoi textul raportului. După părerea noastră, imaginea statistică extinsă prezentată în raport este una fiabilă. Știm însă că există și inconsecvențe și lacune din două motive. În primul rând, omisiunea unor rapoarte de din partea unor state membre, nu o să dau numele uh, statelor membre care nu că nu au trimis rapoarte, dar le-au trimis cu întârziere, însă sunt identificate ca atare în textul raportului. Dar uh, dacă statele membre nu raportează, Comisia nu are cum să prezinte o imagine completă a întregii situații. Există cazuri în care Eurostat a putut să facă estimări pentru a completa aceste lipsuri. Asta în primul rând. În al doilea rând există inconsecvențe în datele pe care le primim de la statele membre. De exemplu, logic, cifrele totale pentru importul și exportul de deșeuri între statele membre ar trebui să fie același. Dar, la un calcul simplu, vedem că nu e așa. Cel puțin nu pe baza datelor pe care le primim uh, din partea statelor membre. Exporturile, transporturile în afara statelor membre par să fie mai mari decât importurile, conform informațiilor. Domeniul de aplicare acum. Raportul Comisiei prezintă date referitoare la generarea, tratarea și uh, transportul transfrontalier al deșeurilor uh, periculoase în Uniunea Europeană, însă nu vorbește despre transporturile transfrontaliere a deșeurilor nepericuloase, care nu trebuie să treacă prin procedura de notificare. De fapt, în legislația UE nu există obligația de a raporta uh, astfel de mișcări, dar știm că este important să existe instrumente pentru a monitoriza și pentru a evalua toate um, transporturile de deșeuri, inclusiv deșeuri nepericuloase și în acest sens salutăm raportul Agenției Europene de Mediu privind deplasarea deșeurilor peste frontierele interne și externe UE. Raportul este unul extrem de util, fiindcă prezintă o analiză completă a fluxurilor comerciale de deșeuri nepericuloase, în special date privind exporturile de metal, hârtie și plastic către state terțe. În ceea ce privește concluziile raportului, există trei aspecte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, creșterea generării de deșeuri pelicuroase între 2000 și 2008, generarea de deșeuri periculoase în Uniunea Europeană a crescut cu 46%. În 2009 am avut o ușoară scădere, însă probabil asta s-a datorat uh, crizei economice pe care am traversat-o. Creșterea volumului de deșeuri periculoase generate ne arată foarte clar cât de important este să intensificăm eforturile în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri. În al doilea rând, tratarea. Credem că asta se întâmpl- trebuie să se întâmple în țara de origine. În 2009, peste 90% din deșeurile periculoase au fost tratate în țara în care au fost generate. Există totuși țări, cum ar fi Luxemburgul, Slovenia, Irlanda, țările de jos, Belgia și Danemarca, care au um, un nivel al exporturilor extrem de ridicat, chiar peste 40%. Este totuși interesant de remarcat că printre aceste țări există unele, de exemplu țările de jos și Belgia, care importă cantități impresionante de deșeuri periculoase. O a treia concluzie, deși majoritatea deșeurilor periculoase sunt tratate în țara de origină, mișcarea de transportul trans frontalier înspre Uniunea Europeană crește. Volumul a crescut, s-a dublat din 2001 încoace. Asta nu este un lucru rău din punct de vedere al mediului, faptul că deșeurile ies din Uniune, dar există totuși o uh, lipsă de uh, concordanță cu principiul proximității Există însă state membre care au uh, instalații sofisticate pentru tratarea și manipularea deșeurilor periculoase, care instalații nu există în alte state membre. Și cea mai apropiată uh, instalație de acest gen s-ar putea ca în majoritatea cazurilor să fie într-un alt stat. Și asta ar fi un motiv. O a patra concluzie, foarte importantă și ea, raportul arată că Uniunea Europeană a reușit să devină autosuficientă în ceea ce privește tratarea deșeurilor periculoase. Și nu mai trebuie să ne bazăm pe capacitățile de nivel înalt în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Peste 90% din transporturile transfrontaliere de deșeuri periculoase au avut loc între statele membre. Deci doar o mică parte din aceste deșeuri a fost uh, expediată, să zicem, în afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană a devenit importator net de deșeuri periculoase. Din 2001, importurile au fost de 5 până la 10 ori mai mari decât exporturile și este interesant de remarcat că fluxurile comerciale pentru deșeuri periculoase și nepericuloase evoluează în direcții diferite. Uniunea Europeană este exportator net de deșeuri nepericuloase și un importator net de deșeuri periculoase. În ceea ce privește transporturile ilegale, și asta este ultimul aspect la care mă voi referi în intervenția mea, în acest domeniu există un mare semn de întrebare. Legislația europeană interzice anumite transporturi, transporturi de deșeuri periculoase către țările în dezvoltare și uh, pentru uh, eliminare în țări în afara UE și EFTA, acestea sunt deci interzise și chiar dacă dacă analizăm cifrele oficiale, e ușor să ajungem la concluzia că transporturile ilegale nu joacă un rol semnificativ. Există cam 400 de cazuri de transporturi ilegale care au fost raportate pentru 2009. Știm că ăsta este doar vârful icebergului, sigur, și inspecțiile și verificările făcute de Impel ne arată că încă mai există multe astfel de transporturi ilegale nedepistate în Uniunea Europeană. În prezent, analizăm două modalități de a consolida verificarea transporturilor de deșeuri în Uniunea Europeană. Acestea sunt menționate în raport. Opțiunile sunt evaluate și până anul viitor vom veni cu o propunere legislativă pentru consolidarea cerințelor de verificare și inspectare din regulamentul privind transportul deșeurilor. În plus, am luat măsuri pentru a aborda cele două fluxuri de deșeuri periculoase asociate cu um, criminalitatea. Deșeurile electronice, de exemplu, așa după cum știți cu toții, noua directivă privind deșeurile electrice și electronice uh, plasează sarcina dovezii pe exportator, deci și fiecare exportator de produse electronice uzate trebuie să facă dovada că echipamentul nu reprezintă, de fapt, deșeuri electronice. În ceea ce privește vehicul, directiva privind vehiculele la sfârșitul ciclului de viață, au fost create o serie de orientări privind situația acestor vehicole împreună cu statele membre de export și aceste orientări deja sunt uh, puse în aplicare din 1 septembrie 2011. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că concluziile raportului vor fi folositoare în ceea ce privește uh, discuțiile privind deșeurile și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și sunt foarte interesat în sugestiile pe care poate le aveți de făcut pentru îmbunătățirea mecanismului de raportare. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezentare și vreau acum să-i dau cuvântul lui Jackie McLeod, director executiv al uh, Agenției de Mediu, care ne va vorbi despre raport. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Uh, Probabil că la intrare ați văzut o copie a raportului nostru în legătură cu uh, transporturile de deșeuri la nivel intern și uh, dincolo de granițele externe ale Uniunii Europene. Deci noi aici am vrut să analizăm tendințele pe o perioadă mai lungă pentru a vedea ce se întâmplă. Bineînțeles, cresc transporturile atât la nivel intern cât și în exterior. Uh, și sunt și niște cifre interesante. Dacă ne uităm la cei 10-11 ani între 1999 și 2011, vedem, de exemplu, că exporturile de uh, fier, cupru, nichel s-au dublat, exporturile au crescut de 3 ori și la plastic de 5 ori. Deci sunt niște cifre importante dacă ne gândim la eficiența resurselor și exporturile de deșeuri toxice au uh, crescut de două ori în aceiași 10 ani. Deci trebuie spus, trebuie să înțelegem de ce cresc deșeurile și încotro um, se îndreaptă acestea. E clar, în primul rând, pentru a avea opțiuni de reciclare sau de distrugere care nu sunt uh, disponibile în anumite țări sau sunt costisitoare. Asta e bine dacă se face unde trebuie din punct de vedere al mediului și al costurilor. Transporturile de deșeuri pot fi făcute și ca factor de producție pentru a evita folosirea unor uh, resurse primare uh, neexplorate. E clar că există riscuri. Riscuri atunci când se face transportul, riscul asupra mediului, însă ceea ce e mai important e țara de destinație. Și întrebarea pe care trebuie să ne opunem punem prin acest raport și prin munca făcută e dacă beneficiarul poate să se ocupe uh, în siguranță de deșeurile respective, pe lângă faptul că le primește. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă când deșeurile ajung într-o țară unde nu există facilități pentru a scăpa de ele. De ce s-a înregistrat această creștere în perioada respectivă? În 93 s-a introdus piața internă și s-au înlesnit uh, transporturile transfrontaliere, inclusiv de deșeuri. Ne gândim la cherestea, ne gândim la alte produse care au început să circule mai mult. Și sunt motive clare de pentru care au crescut și deșeurile, însă în același timp avem și niște reguli stringente în legătură cu gestionarea deșeurilor și pentru asta a fost nevoie de noi abordări de tratare a deșeurilor. Multe gropi de gunoi au început să nu mai fie atât de folosite, s-au reciclat din ce în ce mai mult deșeurile, infrastructura de deșeuri a trebuit să fie reevaluată în noul context și acolo unde lipsește infrastructura este, sunt exportate deșeurile. E o soluție foarte bună pe termen scurt. Mai există și alți factori care nu țin de reglementare, creșterea economică din unele țări, de exemplu, și cererea de materiale. Asia, de exemplu, este destinația pentru o mare parte din plasticul produs de noi, pe care îl putem trasa clar reciclăm uh, energia, recuperăm energie, asta prin incinerare. Când ne uităm la transporturile transfrontaliere, lucrurile stau diferite în funcție de categoriile de deșeuri. Există, avem deșeurile toxice pe de o parte, periculoase, care rămân mai ales în Uniunea Europeană și care se îndreaptă mai ales în țări vecine. Uh, Aici există dezechilibre între capacitatea națională de a trata deșeurile și acesta este principalul catalizator de trimitere dintr-o țară în alta. Există costuri de recuperare, locațiile sunt diferite, uneori o graniță e mai aproape de centrul de recuperare din propria țară. Deci sunt motive diferite care explică aceste transporturi. Însă în ceea ce privește deșeurile care nu sunt periculoase, aici o mare parte pleacă din Europa. În Asia, plasticul, de exemplu, dar și alte tipuri de deșeuri. Și aici vedem, practic, Uh, unde este cererea. Deci de acolo vine cererea din Asia și e o tendință care va continua. Nu, lucrurile nu se vor schimba. Iar uh, obiectivele privind reciclare au stimulat, practic, cererea și mai mult. Deci au creat o cerere mai mare pe piață. Deci dacă vom avea mai multe posibilități de reciclare, va crește și uh, numărul de, cantitatea de deșeuri uh, exportate. La oțel și fier e vorba de 80 de miliarde în 2011, deci e o piață importantă. Dacă ne uităm la comerțul de deșeuri și veniturile financiare, Trebuie să vedem de asemenea și uh, daunele semnificative asupra mediului. Și aș vorbi și despre deșeurile electronice. Acestea de obicei sunt periculoase, deci sunt ilegale dacă trebuie exportate în țări care nu fac parte din OCDE. Și în ciuda datelor privind comerțul de astfel de deșeuri, există indicații că o mare parte din aceste deșeuri electronice ajung în Africa de vest, în Asia, însă sub o altă etichetare, și anume bunuri folosite. Eu cred că am putea o parte din aceste deșeuri, într-adevăr, pot fi reabilitate, să zicem așa, pot fi folosite a doua oară. Însă la urma urmei, tot deșeuri ajung să fie la un moment dat. Deci ceea ce facem noi e doar să întârziem apariția problemei. Uitați-vă și la această cărticică în legătură cu deșeurile noastre care ajung pe străzile din India sau în alte părți unde sunt uh, dezmembrate. Oamenii care intră în contact fizic direct cu atât de multe substanțe periculoase conținute de deșeurile noastre. Deșeurile europene sunt valoroase, e costisitor să le tratezi și ar trebui să ne gândim cum putem compensa aici, cum putem avea niște stimulente pentru a proteja acest sector din țările în curs de dezvoltare. Deci, poate că ar trebui, în primul rând, să creăm niște produse care vor conține mai puține substanțe periculoase de la bun început. Să vedem de asemenea cum sunt colectate deșeurile la noi. Deci multe sunt colectate, însă nu suficiente sunt reciclate. Deci surplusul trebuie să meargă undeva, în altă parte. Dacă ne gândim și la transporturile ilegale, acestea denaturează piața pentru companiile care respectă legea. E un delict grav, într-adevăr, și e un delict în creștere în Uniunea Europeană. Și încercăm să ne gândim, să vedem cum putem armoniza inspecțiile, pentru a combate acest fenomen. În același timp, trebuie să analizăm ce se întâmplă la nivel european, ce organizații sunt implicate, care sunt legăturile cu alte activități ilegale, să facem totul pentru a vedea cum putem uh, reduce exporturile ilegale de deșeuri. Și în ultimul rând, ar vrea să mă refer la faptul uh, să mă refer la informații, mă scuzați și cum adunăm, colectăm informațiile în legătură cu deșeurile transfrontaliere. În raport veți vedea că la un anumit nivel statele membre nu trebuie să raporteze decât date agregate în legătură cu exporturile de exporturi, cu exporturile de deșeuri periculoase. Aceasta e procedura standard. Cei care exportează trebuie să dea informații mai clare în legătură cu țările destinatare. Însă multe țări au date mult mai detaliate și pot produce multe date fără un efort suplimentar, deoarece există o astfel de cerință în acest uh, sens, o cerință de raportare. Deci noi am vrea să avem niște date europene raportate pe baza acestor coduri pentru a ști clar care sunt fluxurile de deșeuri și pentru a vedea cât de mult este pusă în aplicare legislația noastră privind mișcările transparente de deșeuri. pentru a recupera deșeurile, pentru a nu le mai arunca la groapa de gunoi, e nevoie de o tehnologie uh, modernă. Și dacă această calitate de deșeuri uh, va crește, vom avea probleme. Înseamnă că avem um, mari resurse pe care nu le folosim. La anumite elemente, gradul de recuperare e de doar 4%. Uneori e practic imposibil să extragi elementele respective din deșeuri, din cauza că sunt combinate, sunt toate asamblate împreună. Deci noi vom crește practic oferta de uh, deșeuri care pot fi reciclate. Dar ar trebui să ne gândim și la nevoile noastre interne, nu doar la ceea ce facem uh, în exterior ar trebui să ne gândim cum putem integra politicile pentru a face așa ceva. Da, noi tehnologii, noi modele de afaceri pentru a genera produse cu mai puține substanțe periculoase. Însă, asta trebuie să meargă mână-mână cu directiva privind deșeurile și cu uh, ceea ce încercăm să facem atunci când uh, reciclăm sau recuperăm deșeurile. Vă mulțumesc și aștept întrebări. Mulțumim, Jackie. Doamna Tucinscă acum va lua cuvântul președintele rețelei Impel. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru, invest- pentru invitație. E o plăcere să împărtășesc cu dumneavoastră rezultatele rețelei Impel. Uh, E vorba de rețeaua europeană pentru implementarea legislației de mediu europene. Suntem o rețea autorităților de mediu. Acum avem 46 de membri din 36 de țări. Nu e vorba doar de state membre la IMPE, e vorba de autorități de mediu care colaborează pe bază voluntară, deoarece credem că astfel am avea de câștigat, avem de câștigat în calitate de autorități de mediu competente. Rețeaua există din 1992, deci 22 de ani, 20 de ani facem anul acesta. Și problemele de pe agenda noastră de lucru acum fac parte din programul de lucru din ultimii patru ani și cu siguranță vor fi o prioritate și în următorii trei ani, deci până în 2015. Eu mă numesc Sofia Tucinska, sunt uh, președinta acestei rețele, sunt suedeză și onoare să am două persoane aici cu mine, doamna Magda Goșc de la Inspectoratul Suedez, o autoritate membră a Comitetului Permanent privind transporturile de deșeuri e și manager de proiect pentru anumite proiecte comune de uh, organizarea inspecțiilor pentru a vedea dacă transporturile se fac în funcție de regulile și regulamentele stabilite. Un alt element cheie. Poate că avem prea multe transporturi sau nu. Ideea e să avem echipe pe teren care uh, supraveghează modul în care se fac transporturile. Vă ruga pe managerul acestui proiect să ne dea niște detalii exacte, însă înainte de asta eu vă voi prezenta câteva rezultate generale din activitatea noastră actuală. Transportul deșeurilor și transportul transfrontalier. Am avut o serie de proiecte în acest domeniu de la începutul anului 2000. În ce constau aceste proiecte? Ne reunim, cădem de acord asupra unor uh, inspecții, asupra unui calendar de inspecții. 2012. Atunci am avut peste 8.000 de inspecții în uh, cadrul acestui proiect. Era vorba atât de transporturi interne, nu e, cât și transporturi uh, în afara Uniunii Europene. Care pot fi primele concluzii? Din inspecțiile noastre ne-am dat seama că încălcările la regulile actuale sunt practic la același nivel ca și în ultimul an. Avem un procent de încălcări de aproximativ 20%. Deci 20% din inspecții au identificat un fel de încălcare la regulile Uh, privind transporturile de deșeuri. Putem diferenția acele încălcări în două grupuri. Unele care au uh, legătură cu transporturile interne, lipsesc, de exemplu, documente privind transportul sau date relevante și în ceea ce privește transporturile către alte țări, deci din afara Uniunii Europeană aici, principala îngrijorare este către uh, țările care nu fac parte din OCDE și țări care uh, au o interzic, interdicție mă scuzați, privind anumite importuri de deșeuri periculoase din UE. Deșeuri electrice, electronice și uh, autovehicule la sfârșit de, de ciclu de viață. Uneori e vorba și de produse care urmează să fie reutilizate, însă în general acestea sunt categoriile de transporturi. Din aceste transporturi, ca să fiu mai concretă, 41 au fost oprite, deci am avut mai multe cazuri de repatriere a deșeurilor. Și Kate ne va da mai multe detalii în legătură cu asta. Ce concluzii tragem noi din aceste activități? Și ce anume încercăm să obținem. În primul rând, faptul că pur și simplu am colaborat aici, noi, membrii acestei rețele, faptul că am încurajat uh, organizarea acestor inspecții e un plus. Bineînțeles, au loc mult mai multe inspecții făcute de autorități în afara acestei rețele, însă acest proiect a dus la o abordare comună sistematică în privința inspecțiilor și pentru noi e o prioritate uh, uh, care se mențină. O altă caracteristică esențială, care poate că nu a apărut în dezbaterea de azi, e faptul că trebuie să colaborăm cu alte autorități responsabile, cum ar fi procurorii, poliția, autoritățile portoare. Fără o cooperare strânsă cu aceste autorități, lanțul de inspecții și de um, punere în aplicare a legii nu are cum să funcționeze. Și în proiectele noastre cooperăm îndeaproape cu aceste instanțe. Un alt element pe care nu l-am explorat foarte mult, însă despre care credem că ne poate ajuta să îmbunătățim eficiența, e să vedem lucrurile și în monte, Deci să nu căutăm doar să inspectăm navele atunci când se află în port, să vedem de unde provin deșeurile. Să vedem, de exemplu, care sunt centrele de proveniență ale deșeurilor. Și un ultim punct de pe ordinea noastră, de pe agenda noastră, este o cooperare mai puternică cu țările și cu autoritățile de mediu din acele țări care primesc deșeurile Uh, problematice, mai ales țările cel mai puțin dezvoltate și în curs de dezvoltare. Avem țări în Africa, țări în, Afri- în Asia de Sud-Est. Aceste eforturi uh, sunt esențiale pentru a ne spori eficiența și rata de reușită a proiectelor noastre de control a transporturilor de deșeuri. De asemenea, avem din ce în ce mai multe activități în comun. Avem problema resurselor limitate, e o problemă care ne reduce cumva posibilitățile de reușită. Avem și rapoarte care sunt pe site-ul nostru www.impel.eu. Acolo aveți toate exemplele pe care le-am menționat. Și dacă președintele îmi permite acum, uh, uh, rog pe managerul nostru de proiect să ne dea câteva informații în legătură cu actualele uh, inspecții comune. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Aveți cuvântul. Katie Oli, doamna Katie Oli. Um, as Sofia mentioned the... După cum a spus și Sofia, proiectul de punere în aplicare ne eh, oferă posibilitatea să evaluăm eh, modul de punere în aplicare eh, fiecare trei luni. Avem 9 zile de inspecții și data pentru 2012 încă ne este transmisă zilele acestea. 8000 123 de inspecții de transporturi și 110 companii au fost inspectate. 76% din uh, transporturi au fost infectate fizice, fizic, uh, la, iar rata de violare a reglementărilor a fost de 20%, după cum s-a spus. La, la companii, uh, rata de violare este de 29%. Tocmai de aceea uh, credem că este important să cercetăm și situația din Amonta. 127 din inspecții au fost uh, uh doar documentare, uh, 51 uh, au fost uh, uh, inspecții la fața locului și peste 4.000 inspecții prin sondare. Au fost descoperite electronice, apoi vehicule la sfârșitul ciclului de viață, hârtie și alte materiale precum anvelope de auto. 39% dintre violările constatate se refereau la eh, eh, exporturi ilegale în țări non-OECD, dintre care cea mai importantă țară a fost China. Avem 91 de patri- repatrieri consemnate, unde marfa a fost trimisă înapoi în țara de origine. Eh, au fost 89 de amenzi, 56 de avertizmente formale formulate, iar uh, putem spune că peste 5500 de controle au fost efectuate împreună cu poliția și autoritățile vamale au participat la peste 3800 de controle, eh, iar 2500 de eh, eh, inspecții s-au desfășurat împreună cu autoritățile naționale de reglementare. Ceea ce transpare că inspecții, inspecțiile Uh, țintite uh, sigur uh, revelă mai multe violări, dar rămân totuși la fel de importante și inspecțiile prin înșantionare, prin sondare, pentru că acelea întrețin o atmosferă de control. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Cred că asta încheie seria prezentărilor. Concluzia cred că e foarte clară. Sunt scoase din Uniunea Europeană materii prime importante și acest lucru, sigur că are o importanță, un important impact asupra eficienței resurselor și materiilor prime în Uniunea Europeană. Iată, unde se irosesc posibilități de creare a unor noi locuri de muncă. Se spune se estimează că dacă eficiența gestionării materiilor prime ar crește așa cum ne dorim, atunci s-ar putea crea în jur de 3, 400 de mii de locuri. Deci iată că nu doar nu doar din punct de vedere al materiilor prime merită să purtăm această dezbatere, dar există și o dimensiune politică o, politi- o componentă de mediu și, nu în ultimul rând, o componentă foarte importantă de ocupare a forței de muncă. Și acum dam, dau cuvântul colegului Vittorio Prodi, care uh, va fi urmat de Catherine Van Premt. Și mai salutăm aici, uh, salutăm aici și reprezentanții creștini democrați în această sală, care, iată, se înscriu la cuvânt. Vă rog. Președinte, grație anche. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și doamnei McLeod și celorlalți autori ai raportului. Vreau să pornesc chiar de la observațiile președintelui și să spun că, iată, în sfârșit, Comisia a venit cu o politică industrială. Ieri seară, președintele Barroso a vorbit în fața unei uh, adunări importante de reprezentanți a industriei din uh, Europa și s-a referit tocmai la acest sector al producției. Prin urmare, trebuie să încercăm să garantăm o abordare consecventă, coerentă la nivel european. Și, evident, din această uh, abordare fac parte și aceste, uh, acest gen de resurse, resurse limitate. Trebuie să le abordăm ca pe niște resurse, fiindcă sunt cu adevărat resurse, nu spunem numai niște vorbe goale. Cum am zis, v-ați referit la uh, perioada 2000-2009 în raport și ne-ați spus că mm, a crescut cu 28% generarea de reșeuri periculoase și cu 131 la uh, 100 de la 3,2 la 7,2 milioane de tone. Importuri de deșeuri periculoase din țări care nu sunt UE au crescut cu 197% proporția de deșeuri exportate pentru eliminare a crescut de la 20 la 27%. Majoritatea acestor deșeuri sunt incinerate și restul sunt puse pe rampele de deșeuri. Exportul ilegal de astfel de deșeuri electronice este o activitate care continuă, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră. Uh, în portul Hamburg, Agenția Federală a Mediului a calculat că au fost exportate ilegal către Africa între 93.000 de tone și 216.000 de tone de deșeuri electronice. Agenția pentru Mediu afirmă că există o mare lipsă de informații privind uh, aceste tranzacții transfrontaliere cu deșeuri. Din acest motiv, agenția a declarat că nu poate să spună care sunt motivele pentru această explozie a produs a, a ă, exportului de deșeuri periculoase. Se presupune doar că motivele ar fi lipsa de capacitate de tratare și diferitele costuri de tratare. Prices are generally seen as a major general driving forces, force by countries. În ceea ce privește exportul de deșeuri nepericuloase, deșeuri plastic, hârtie, carton, acestea sunt exportate de regulă către Asia în cantități foarte mari. În 2011, Uniunea Europeană a exportat aproape 18 milioane tone de deșeuri feroase și oțel, în valoare de 7 miliarde de euro, 12 milioane de tone de hârtie și carton în valoare de 1,6 miliarde de euro și aproape 4 milioane de tone de plastic, valorând aproximativ 1 miliard de euro. Și aș vrea să mai adaug aici un lucru care în prezent este analizat în Parlamentul European și anume acest ship breaking, dezmembrarea navelor. Și în acest caz ne aflăm uh, în fața unei posibile aplicări a acordului de la Basel și iată că vrem să, a convenției de la Basel și iată că vrem să găsim alta. Într-un fel, uh, se încearcă favorizarea dezmembrării navelor în altă parte. Dar ce înseamnă în altă parte? Ce vrem să spunem cu asta? Așa cum spunea domnul președinte, ce vrem noi să facem este să uh, pierdem, să trecem cu vederea niște resurse care ar putea să rămână în Europa, în avantajul nostru și al protecției mediului. Concluzie care rezultă din acest uh, raport sunt foarte grave. La 30 de ani de la adoptarea directivei cadru privind deșeurile, n-am reușit să armonizăm standardele de mediu pentru tratarea deșeurilor Prețurile uh, scăzute reprezintă standarde de mediu scăzute. Uh, generarea de deșeuri periculoase crește, traficul ilegal de deșeuri crește de asemenea în paralel, mai ales pentru produsele electronice. Atât ONU cât și Interpol au declarat că acest gen de trafic este foarte în strânsă legătură cu criminalitatea organizată și ăsta este motivul pentru care am cerut un așa raport. Pentru că vorbim despre o activitate care permite vorbim despre activități de spălare de bani care provin din activități ilegale. Uniunea Europeană, de asemenea, se confruntă cu o eh, creștere foarte mare de scurgere de materiale. Am menționat că se exportă fier, metale prețioase, oțel, carte, pla- eh, hârtie, plastic, carton către Asia și există un număr limitat de comercianți care au de câștigat uh, din această sustragere de materii din Europa, dar doar un număr limitat. Nu există capacitate de a colecta și prelucra în mod concret datele referitoare la exporturi de deșeuri pentru a preveni și controla generarea și exportul de deșeuri periculoase și nepericuloase. În al șaselea rând, trebuie să se creeze o agenție care să se uh,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 să găsim un loc unde să se centralizeze datele referitoare la aceste transporturi transfrontaliere de deșeuri pentru a înțelege cine este implicat, care sunt mecanismele, care sunt fluxurile financiare și economice, fiindcă ne confruntăm cu o piață din ce în ce mai puțin uh, transparentă fără facilitează uh, ilegitimitatea. Activitatea Intel trebuie la uh, lăudată și trebuie să uh, fie transformată în obligații pentru statele membre. Trebuie Trebuie să existe obligații pentru statele membre pentru colectarea de date și informații privind expedierea de deșeuri. Și în final aș avea o observație privind ce ați introdus dumneavoastră acolo la pagina 14 ce uh, atrage acele deșeuri în Germania? Ăsta este punctul, semnul meu de întrebare pentru dumneavoastră. Mulțumim și acum Linda McEwan. Um, well, we, we know, I mean, I know from our own environment agency. Știm de la propria noastră agenție de mediu că exportul ilegal de deșeuri electronice este o problemă foarte mare. Știm că există pol- eh, polițiști care lucrează împreună cu inspectorii de mediu pentru rezolvarea cazurilor. Însă am două întrebări. Prima, se pare că foarte multă lume este implicată în reciclare Uh, eu cred că mm, se, există prea multe suprapuneri uh, uh, și este o mare încurcătură în legătură cu cine reciclează ce și așa ajung multe lucruri să fie exportate. Um, ar fi foarte bine și foarte simplu dacă ar, ar exista obligație de notificare a locurilor în care au fost dezafectate anumite eh, deșeuri, pentru că altminte lumea le transportă, le scapă de ele. Iar am vorbit despre reciclarea navelor. Și acolo este aceeași problemă. Eh, armatorii vând eh, nava cuiva, la mai vine mai departe, mai departe și cândva se, se pierde urma până se reciclează. Eh, oamenii sunt îngrijorați, ei vor să știe eh, dacă ei eh, sortează acest, aceste deșeuri, unde ajung ele? Pot fi sigur că nu ajung undeva pe plajele mm, din Bangladesh, unde copiii sunt exploatați în dezafectare și dezmembrare calculatoarelor. Deci, există cu alte cuvinte, o, o voință politică din partea statelor membre să se ocupe de această problemă sau um, ar trebui să obligăm autoritățile publice și companiile să divulge uh, unde și în ce condiții au uh, dezafectat anumite deșeurile pe care le-au produs? Mulțumim. Crista clasă. Mulțumim, este o temă foarte palpitantă și îmi pare foarte rău că sunt atât de puțini oameni prezenți aici, dar, din păcate, joi după amiază nu este cel mai propice moment pentru dezbaterea unui astfel de dosar. Vă întreb dacă controlele dumneavoastră sunt suficiente. Dumneavoastră ați spus că uh, considerați că uh, ați avea și mai multe capturi dacă, și rețineri dacă ați avea mai multe resurse pentru inspecții. Acum, definiția deșeurilor poate fi interpretată foarte diferit. Pentru că, nu e așa, comerțul se face cu un vânzător și un cumpărător. Deci dacă și cumpărătorul vrea să vândă ceva și cel care cumpără vrea să achiziționeze ceva, atunci nu mai vorbim de deșeuri, vorbim de o marfă comercială. Uh, da? Deci cine este cel care stabilește valoarea de, prin definiția acestui uh, material, că e deșeu, că e bun comercial? În interiorul Uniunii Europene lucrurile sunt foarte clar stabilite și, uh, și înțelegem că nu vrem ca uh, lucrurile, deșeurile, că nu vrem să le exportăm, dar și să uh, reprimim doar materialele valoroase. Eu cred că nu e suficient să controlăm doar actele, pentru că actele știu multe, după cum bine se cunoaște. Deci, controlele fizice ar fi, de fapt, cele mai indicate. Aveți sprijin pentru eh, desfășurarea controlelor? Aveți sprijin din partea autorităților eh, eh, de reglementare, din partea autorităților competente, inclusiv la capătul de recepție al acestui lanț trofic. Deci există multe întrebări care trebuie să vi le punem și care trebuie să ni le punem. Mulțumesc și acum primește cuvântul experta noastră pentru deșeuri electronice, Catherine Van Brenta. Ik weet niet of ik dat zo fijn vind om de ex-expert eh, te zijn of een van de... Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Mă bucur că mă numărați în rândul experților în acest domeniu. Poate nu sunt chiar expertă, dar sunt o foarte pasionată uh, susținătoare a temei. Și sunt și eu cunoscătoare, da. Am primit niște cifre foarte grăitoare și este foarte ciudat, așa cum au spus și ceilalți colegi și experți, că într-o într-o lume în care ai nevoie de aceste materiale pe care le considerăm noi deșeuri electronice, noi scăpăm de ele. De fapt, noi avem nevoie de aceste substanțe și materiale. Și totuși am pășit pe această cale a exporturilor ilegale și nu reușim să ne desprindem de ea. Sigur, reglementarea a fost, regulamentul a fost uh, modificat, a fost verificat, a fost revizuit și am încercat să ne impunem în, uh, împotriva Consiliului, care uh, considera în foarte multe cazuri că lucrurile sunt suficient de reglementate complicate, uh, am încercat să facem exporturile mai dificile, mai ușor de controlat. Vreau să întreb acum dacă considerați că noua directivă UI într-adevăr reprezintă o ameliorare a cadrului legislativ sau trebuie să mergem și mai departe? Pentru că atunci trebuie să ne asumăm inițiativa legislativă, uh, pentru că nu se poate. Dacă urmărim cifrele pe care le-ați publicat, lucrurile sunt chiar alarmante și piața noastră are nevoie de aceste materiale. Iar în ce privește deșeurile periculoase, trebuie să luăm măsuri similare, sunt convinsă. Cu toate că nu m-am, nu m-am ocupat niciodată îndeaproape de această problemă, mi se pare ciudat că în Belgia și în țările de jos, eu provin din Anvers, am am lucrat chiar în portul Anvers și în Consiliul de Administrație al portului, adică că în aceste, țări, aceste două țări sunt implicate foarte mult în exporturi. Deci constat că în porturile de la Anvers, din Rotterdam, și chiar în țara noastră, domnule președinte, după cum se aude, există nu numai exporturi, ci chiar și importuri de deșeuri. Acestea este lucruri semnificative. Vreau să știu ce domină, care sunt uh, gunoaiele, deșeurile care uh, vin înapoi la noi. Sunt uh, deșeuri electronice, sunt de altă natură, ce se întâmplă cu ele? Credeți că legislația europeană este suficient de riguroasă în ce privește importurile de deșeuri? Cine dorește să răspundă mai întâi? Comisia? So, um, First, uh, well, uh, Mr. Prodi has uh, made... În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru comentariile făcute. Many different, different issues. And there is something that I would like to particularly highlight. Eu aș vrea să subliniez un lucru cu precădere și anume faptul că ne îngrijorează exporturile de materiale valoroase, de deșeuri valoroase către țări terțe. Ne îngrijorează, bineînțeles, și situația materiilor prime economia poate avea de suferit, dar și mediul înconjurător. Și aș spune că aici există două aspecte esențiale. În ceea ce privește exporturile de deșeuri valoroase, asta nu e doar o, decât o parte a problemei. Ceea ce e și mai îngrijorător e faptul că sistemele de gestionare a deșeurilor din Uniunea Europeană sunt clar sub optime. se poate îmbunătăți foarte mult modul în care ne gestionăm deșeurile în Uniunea Europeană. Nu știu dacă ați văzut ultimele statistici privind gestionarea deșeurilor municipale în Uniunea Europeană, însă acestea au fost publicate de Eurostat în martie anul acesta. Sunt niște date foarte interesante, deoarece ne arată că în ceea ce privește deșeurile municipale, gropile de gunoi rămân principala formă de gestionare a deșeurilor în Uniunea Europeană. În mare, 50% din deșeurile municipale ajung la groapa de gunoi. Asta înseamnă că, în conformitate cu sistemul actual, în loc să folosim aceste deșeuri ca resursă, noi le aruncăm la gunoi, pur și simplu. Apoi, în vară, în luna august mai precis, a fost publicat un tablou de bord privind performanța statelor membre în domeniul uh, gestionării deșeurilor municipale. Și e interesant de văzut că mai mult de 10 state membre au un nivel de gestionare a uh, deșeurilor municipale de peste 75% prin gropile de gunoi. Deci vă dați seama ce înseamnă asta, 75% practic din un menajer ajunge la groapa de gunoi. Ce înseamnă asta în legătură cu strategia noastră de eficiență a gestionării deșeurilor? Și acum, deșeurile periculoase. Eu aș spune că, de fapt, Transporturile de deșeuri periculoase în interiorul Uniunii Europene nu reprezintă principala problemă. Atât uh, raportul comisiei cât și raportul AIA arată că există motive bune de a exporta deșeurile de substanțe periculoase, de deșeuri periculoase pentru a prelucra aceste deșeuri ai nevoie de facilități costisitoare, uh, sofisticate care nu sunt la dispoziția tuturor statelor membre. Deci, de aceea multe state membre sunt obligate să trimită aceste deșeuri periculoase în altă parte. Deci e nevoie de transporturi transfrontaliere. Să încă o dată țin să spun că există un alt aspect care, într-adevăr, e îngrijorător și anume aruncarea ilegală de deșeuri periculoase statele membre. Știm că asta se întâmplă. Există unele state membre unde deșeurile periculoase sunt monitorizate așa cum trebuie, însă zi de zi primim plângeri, petiții din partea cetățenilor. în statele membre. Întrebarea doamnei Macavan. clar, o formă prin care putem îmbunătăți gestionarea deșeurilor e o mai bună triere a acestora atunci când deșeurile sunt adunate. E una din opțiunile cele mai bune din punct de vedere al mediului înconjurător. E foarte clar în directiva cadru privind deșeurile. Și acum, la întrebarea doamnei Clas, ce pot să răspund? Cred că există practic un consens în legătură cu faptul că deșeurile electronice și vehiculele la sfârșit de ciclu de viață sunt uh, principalele motive de îngrijorare. Aceste două categorii de deșeuri reprezintă cea mai mare problemă pe care o avem. Doamna Van Bremt a întrebat dacă o reformare e suficientă. Noi sper să fie suficientă. În orice caz, va fi un pas în direcția cea bună. Sarcea, sarcinii probei e un instrument bun. Însă acum lucrurile vor depinde și de modul în care se va face reformarea directivei și modul în care se va implementa această reformare în statele membre. Cât despre noi, avem intenția de a emite un ghid privind interpretarea noii directive pentru a aborda specific această problemă și în orice caz vă vom informa în legătură cu progresele realizate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Situația e foarte îngrijorătoare deoarece putem spune că există chiar o gaură neagră în în ceea ce privește valorile limită pentru emisii. Există într-adevăr Într-adevăr, cum s-a spus astăzi aici, există o problemă legată de faptul că anumite deșeuri sunt exportate ca bunuri utilizate. Da, e o mare problemă legată de vehiculele aflate la sfârșitul ciclului de viață. În programul de acțiune al Comisiei am spus că vom face o verificare a întregii legislații privind uh, deșeurile. Uh, Există și o parte privitoare la vehicule la sfârșitul ciclului de viață, o parte pe care o vom evalua. În acea verificare privind um, conformitatea vom încerca să vedem cum putem face față acestui mare vid pe care îl avem la nivelul punerii în aplicare. Yeah. Mulțumim, mai dorește cineva să răspundă? Mulțumim. Mulțumesc pentru întrebări. Din perspectiva rețelei Impel, întrebările pe care le-ați pus dumneavoastră se referă atât la politicile noastre cât și la actuala punere în aplicare a legilor existente. Da, vreți să știți care este situația actuală. Eu aș vrea să îmi concentrez răspunsurile pe reacțiile legate de implementare. Da, într-adevăr, punerea în aplicare ține de principala activitate a IMPEL și a membrilor acestei rețele. De ce avem această legislație? Pentru a croti mediul înconjurător și membrii, autoritățile de mediu care fac parte din IMPEL, își iau foarte în serios sarcina de a face ceea ce trebuie pentru a uh, îmbunătăți activitățile noastre. O altă parte e legată de activitățile economice, nu cele ilegale. Nu, aici E mult mai greu să stabilești cauzalitatea proceselor doar dintr-o perspectivă a autorităților de mediu. Prin inspecțiile directe, deci la inspecțiile directe trebuie să colaborăm foarte mult cu celelalte autorități care sunt uh, însărcinate să aplice legea. Și poate că aceste sarcini ar trebui consolidate mai mult. Noi știm că pentru procuratură sau poliție transportul de deșeuri nu e neapărat o prioritate de lucru. Ce altceva putem să facem pentru a îmbunătăți situația? Ei bine, să conștientizăm mai mult autoritățile de mediu din țările care primesc deșeurile. Și care primesc o mare cantitate din deșeurile ilegale. Avem un sistem internațional, avem Convenția de la Basel, avem uh, directiva noastră cadru, însă ar, ar trebui să le asigurăm acestor țări toate uneltele pentru a avea un transport corect, efectuat corect. Să, în general, țările din uh, Africa Occidentală sau din Asia de Sud-Est uh, sunt uh, într-o poziție inferioară, aș spune eu. Sunt țări care au o situație destul de dificilă și care au greutăți în a implementa aceste măsuri de gestionare corectă a deșeurilor. colaborarea cu autoritățile de mediu va fi mai bună atunci când va fi revizuită directiva privind deșeurile electrice și electronice. Să vedem ce se întâmplă exact cu acele deșeuri care sunt uh, periculoase, însă sunt etichetate ca fiind altfel. Deci e foarte important să avem toate uneltele necesare pentru a verifica și acele transporturi. Doamna Jacqueline McGlade. Mulțumesc uh, Mulțumesc, o să încerc să vă răspund la întrebări. Vorbim aici despre tehnologie avansate, o capacitate foarte mare în Germania uh, și sunt și multe deșeuri expediate peste frontieră. Dar asta nu înseamnă că în cadrul politicii industriale lucrurile variază de la un stat la altul și Linda s-a, Linda s-a referit la amestecare. În raport, la pagina 23, observăm că există valori semnificative în intra, comerțul intracomunitar în ceea ce privește fluxurile de deșeuri. Această discuție referitoare la această amestecare e deșeurilor este o discuție uh, care se derulează și în prezent și putem compara cu ce poți primi pe eh, piața liberă pentru deșeuri. Sunt sigur că, tendințele, că tendințele din acest raport ne arată în ce direcție se îndreaptă lucrurile și dacă sunt stimulente, cu adevărat stimulente pe piață, lucrurile se vor eh, îmbunătăți. Și, sigur, dacă oamenii văd că ei colectează deșeurile separat și, pe urmă, toate sunt aruncate în același camion, nu o să mai fie deloc stimulat să facă acest lucru. În Danemarca știu că încearcă uh, să folosească incinerarea pentru orice. Nu zic că nici asta nu e o idee bună. Are plusuri și minusuri. În ceea ce privește redirijarea, aici vorbim mai degrabă de îmbunătățire. În Basel nu avem un cod pentru deșeuri electrice și electronice. Uh, la revizuire, statele membre vor trebui să raporteze anual cu privire la uh, rap, exportul de deșeuri electrice și electronice cu ajutorul unor coduri. Și cele care au folosit sistemul anterior ne pot da informații cu privire la aplicarea UI. Veți vedea că există cifre care. Um, Uh, lipsesc și nu ne permit să vedem cât există cu adevărat și cât se regăsește în documente. Uh, există multe mm, deșeuri care sunt încă păstrate în beciuri, în poduri și așa mai departe. Există deșeuri electronice, există televizoane, televizoare color de proastă calitate vechi care merg înspre Africa, știi că nu vor funcționa și o să ajungă într-un fel sau altul deșeuri uh, într-o partea orașului nu prea bună la oameni cu salarii mici. Prin urmare, trebuie să înțelegem care este potențialul și valoarea, dar trebuie să existe și uh, coduri și raportare corectă da, trebuie să fie inspecții pe bază de informații, e important, dar trebuie să existe coduri, diferențieri și alte instrumente de raportare care să ne ajute să ne îndreptăm inspecțiile pentru a fi mai precise și mai eficiente. Noua directivă va oferi informații care să ne ajute să fim mai eficienți la depistarea problemelor Doamna Clas, v-ați referit la controle. Pentru noi, fluxurile bune de informații la nivelul uh, necesar de detalii vor ajuta foarte mult la implementarea mai bună a directivei. Și în încheiere, sunt de acord cu Vitorio, spălarea de bani și pierderea de resurse stau la baza multora dintre aceste transporturi de deșeuri și ce putem noi face în ceea ce privește codificarea sursei și destinației vor reprezenta cel puțin un prim pas în direcția dorită. Mulțumesc! Mulțumim tuturor celor care au contribuit prin prezentările lor la dezbaterea noastră, care au dat răspunsul la eh, întrebările majore eh, legate de această temă, care ne-au oferit eh, sugestii și impulsuri pentru activitatea noastră și care ne-a arătat că nu este permis ca materii prime atât de valoroase să fie aduse în afara Uniunii Europene și să nu poată fi recuperate. Încă o dată, mulțumiri! werden einmal noch schnell umbauen. Facem o mică rocadă aici la podiu și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 23, criza de finanțare la Fondul Global de Combatere a SIDA, TB și malariei și impactul său asupra țărilor UE, cele mai afectate de tuberculoză rezistentă la mai multe medicamente, în special România și aici am plăcerea să salut în mijlocul nostru participant la a, această dezbatere pe domnul dr. Masud Dara de la Organizația Mondială Sănătății, pe lângă reprezentanții Comisiei. Vă mulțumim, domnule Dara, pentru că ați venit în mijlocul nostru pentru să dezbateți această temă importantă. so everything is fine. Everything is prepared. Toată lumea s-a instalat. Atunci cred că putem începe și aveți cuvântul pentru prezentarea noastră. Domnule Dara, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, în numele biroului, biroului regional Europa al OMS, Uh, directorului Bertolini. Am plăcerea să vă ofer această prezentare cu privire la tuberculoza multirezistentă și situația acesteia în Europa și cu concentrare pe situația din România. Um, ca o scurtă prezentare vreau să vă arăt mai întâi uh, situația generală a tuberculozei multirezistente, în regiune, regiunea ce cuprinde 53 de uh, state și 900 de milioane de persoane. Apoi vă voi arăta care este planul de acțiune pre- uh, consolidat pentru prevenirea și controlul uh, tuberculozei multirezistente, așa cum a fost adoptat în Comitetul Regional de Ministrii Sănătății și principalele provocări reprezentate de tuberculoza și tuberculoza multirezistentă în România. Dacă vedem care este situația avem anual 8,8 uh, milioane de cazuri nou depistate în lume, din care uh, povara asupra uh, Europei este reprezentată în culoare albastră. Sigur, India, China, Africa sunt foarte afectate, Europa e mai puțin afectată. Avem în total doar 5% din povara de tuberculoză în plan global. Însă, Uh, avem 20% din uh, cazurile de tuberculoză multirezistentă în Europa. Deci din, raportat la lumea întreagă. Este o formă foarte rezistentă și foarte dificil de tratat de tuberculoză. Deci uh, datele cele mai recente arată că avem 380 de mii de cazuri noi raportate în 2011, din care 81 de mii sunt multirezistente, din păcate cauzând 45 de mii de decese poate vă miră, dar într-adevăr mai mor oameni de tuberculoză în Uniunea, Europa, în Uniunea Europeană. Care sunt trendurile? Avem o reducere a tuberculozei în Europa, dar din păcate, în ce privește mortalitatea datorată tuberculozei, nu ne-am atins încă obiectivele. Iar în regiunea noastră spuneam că avem 53 de state, din care 18 sunt state de maximă prioritate, între care uh, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și România, um, țări din Uniunea Europeană, dar și Turcia face parte din țările de maximă prioritate. Există o varietate, uh, variații mari între aceste țări și uh, cazurile variază între mai puțin de 1% de mii în Monaco și alte țări cu până la 200 de cazuri la 100 de mii de locuitori. După cum vedeți, acestea sunt datele cele mai recente de la studiile de, naționale de tuberculoză. 75% din cazurile anterior tratate se devin rezistente. Tratamentul durează până la 2 ani, costurile sunt foarte crescute. Dar dacă vedem care este media în Uniunea Europeană și media uh, Uh, globală, vedeți unde se, ne situăm mai bine și unde ne situăm mai uh, prost. Avem uh, două cauze principale pentru tuberculoză, migrația odată și acest slide arată procentajul de cazuri de tuberculoză raportate în a fi de origine străină. Deci migranții sunt uh, Uh, o cauză importantă. Uh, de ce e importantă această statistică? Pentru că trebuie să existe un control foarte bun transfrontalier al uh, tuberculozei și trebuie să existe posibilitatea de continuare a tratamentului în cazul migrației. Dacă ne uităm la Europa de Est, avem rate foarte mari de, în rândul deținuților din estul Europei, deci există o, o prevalență foarte, foarte mare. Și chiar în țările din Estul Europei care sunt membrele ale Uniunii Europene, avem uh, de 20%, la 100, de 20 de ori mai mari rate de incidență a acestei boli în uh, rândul prizonierilor, deținuților, decât în populația generală. Care este răspunsul, reacția regională? Ministrii uh, uh Sănătății, alți ministri de resort s-au întrunit pentru a combate tuberculoza multirezistentă și au elaborat un plan de acțiune girat de, uh, Națiune, de Organizația Mondială a Sănătății, care încearcă să stopeze acest uh, flagel. Există și un uh, plan de control al tuberculozei multirezistente, care a fost uh, dotat cu bugete foarte clare pentru a uh, facilita accesul la tuberculoza multirezistentă. Este o provocare foarte mare pentru că tratamentul trebuie să fie unul specific. Dacă acum nu ne ocupăm mai ales de cazurile de multirezistență, nu vom putea trata corespunzător boala mai târziu. Iată unde se situează România în comparație cu, a, cu țările țările din zona, spațiul economic uh, european și Uniunea Europeană. Deci vedeți că prevalența este mult mai mare decât în țările UE și elementul șocant este mortalitatea foarte mare. Da? Deci, pacienții din, pacienții din România au un risc de șase ori mai mare de a uh, deceda în urma tuberculozei decât în Uniunea Europeană. Tratamentul este foarte scump, până la 12.500 de euro pentru un pacient și sigur că uh, trebuie ca acest proiect să uh, înceapă cât se poate de repede, în special în România. Dar, din păcate, cohorta din România a fost foarte redusă, doar de 300 pacienți și și, sigur, aici este mulțumitor uh, rezultatul studiului pe această cohortă mică, dar, din păcate, din păcate nu se raportează tra- uh, succesul tratamentului din afara uh, acestei uh, corte. Și mai mult, avem doar 20% succes în tratament, restul sunt cazuri cu aderență slabă la tratament. S-a dezvoltat un plan de acțiune pentru România în care a fost, au fost implicați experți din toate statele membre încercăm prin acest plan de acțiune eh, european să eh, oferim un cadru pentru dezvoltarea unui plan de eh, acțiune național. Acest plan de acțiune național a fost subscris de ministrul de resort și acest plan ar putea să economisească 250 de milioane de dolari, respectiv ar putea să Uh, preîntâmpine 4500 de cazuri de tuberculoză multirezistentă. Aș vrea să închei cu această imagine, uh, foto, fotografie în care uh, este reprezentat domnul Victor Ponta, prim-ministru, domnul director al programului european, fostul comisar Dali, un membru al Parlamentului European, care au participat cu toții la lansarea acestui plan. Este foarte, un element foarte important că planul a fost pus în aplicare. Uh, vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor care a, au contribuit la uh, realizarea acestui plan și care m-au ajutat să vă prezint aceste date. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare foarte informativă. Inform, cifrele pe care le-ați prezentat sunt într-adevăr foarte dramatice. Dar acum să dăm cuvântul Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Ian Peller, lucrez la DG Europaid, agenția, Direcția Generală a Uniunii Europene, care este eh, preocupată și de problema combaterii tuberculozei, malare și infecției HIV-SIDA. Eh, eh, reprezint Uniunea, Comisia Europeană în negocierile acestea. Vreau să vă vorbesc puțin despre fondul global la care pe lângă UE participă une și unele state membre în nume propriu. Înainte de a uh, vorbi despre tema mea specifică, vreau să uh, fac un pas înapoi și să vă uh, ofer o privire de ansamblu asupra nevoilor unui plan de control al tuberculozei. Ai nevoie de un plan bun mai întâi. Trebuie să știi cum să ai acces la pacienți, acces la uh, tratament trebuie să ai, în primul rând, un angajament ferm pentru implementarea unui plan de acțiune, ceea ce presupune resurse financiare, dar în domeniul uh, tuberculozei și altor boli uh, cu asociere, asociate cu sărăcia, trebuie să poți interveni în speță asupra segmentelor de populație extrem de vulnerabile, susceptibile la aceste boli. Pentru tuberculoză asta înseamnă să vor, lucrăm cu cei mai săraci, cu prizonieri, cu populația Roma, uh, extrem de afectată de TBC. Și sigur că, da, sigur că trebuie să existe și o responsabilizare a tuturor factorilor, tuturor persoanelor implicate în aceste planuri. În Uniunea Europeană avem diferite mecanisme de susținere a controlului TBC. În primul rând, sigur, sistemele naționale de sănătate acestea trebuie să organizeze controlul uh, TBC în cadrul programelor generale de control a bolilor. Uh, apoi, și prin politicile noastre externe, încercăm să încurajăm țările cu care colaborăm uh, în, în domeniul cooperării internaționale să dezvolte sisteme de sănătate accesibile pentru toate categoriile de populație. În Uniunea Europeană, Uh, în țările cu incidență foarte mare a TBC, încercăm prin uh, fonduri structurale să oferim ajutor pentru controlul uh, acestei boli și există și un program de sănătate publică, e drept ceva mai limitat, precum și programe de cercetare prin care pot fi puse la dispoziție resurse și capacități pentru investigarea și controlul acestor boli la nivel național. În ce privește sprijinul specific, eh, există centrul ECDC la Stockholm, care a dezvoltat în 2008 un program de acțiune cadru pentru a lupta împotriva TBC în Uniunea Europeană. Există un program și o echipă dedicate, există un buget pentru asistență tehnică ce se poate, fi, eh, ce se poate oferi eh, statelor membre cu o povară a TBC extremă. Există și uh, programe care sunt finanțate în programul cadru de sănătate publică. Nu în ultimul rând avem OMS, care este agenția specializată pe sănătate publică a Națiunilor Unite și există și uh, parteneriate uh, transfrontaliere în domeniul combaterii TBC. Fondul global de luptă împotriva HIV, SIDA, tuberculoză și uh, malaria a fost uh, uh, fondat în, creat în 2001 la inițiativa țărilor din grupul G8 ca reacție la nevoia urgentă de a trata persoane suferinde de HIV-SIDA în țări cu resurse limitate pentru efectuarea acestui tratament. Ă, programul a fost ă, încununat de succes ă, și a oferit tratament scump de neatins persoanelor celor mai sărace din, din țări în curs de dezvoltare. A fost un act de solidaritate globală care nu poate fi subestimat. În ce privește fondul global, Eh, sigur, la el participă mulți eh, finanțatori și el nu este singurul fond prin care sunt eh, finanțate programele anti-SIDA. 21% din programele pentru HIV-SIDA sunt reprezentate de fondul global, însă Uh, acoperă 82% din fondurile alocate pentru combaterea TBC și 50% din fondurile puse la dispoziție pentru uh, combaterea malariei. Până acum au fost uh, distribuiți 19 uh, miliarde de dolari și Uniunea Europeană este cel mai mare donor în cadrul acestui fond, contribuind cu circa 50% din resurse. Comisia Europeană a contribuit cu circa 110 milioane uh, de euro pe an 150, 110 miliarde fiind suma alocată prin cadrul Fondului European pentru Dezvoltare. În, în cadrul unei program de asistență oferit uh, sub girul OCDE. Este una din măsurile care vizează atingerea uh, unor cheltuieli de 0,7% din PIB pentru uh, pe chestiuni de dezvoltare. Iată care sunt uh, mari contribuitori uh, la fondul global Uh, sigur, pe lângă Statele Unite, uh, vedeți donatori mari din Uniunea Europeană, Franța, Germană, Regatul Unit, Comis uh, Comisia Europeană, Italia, Spania, care au contribuit mai ales la începutul existenței fondului cu sume consistente, dar au contribuit și evident și în ultimii ani. Și apoi sunt țări cu mai mici, cu contribuții mai mult sau mai puțin modeste, dar care eh, procentual constituie poate sume semnificative. Danemarca, Suedia, eh, Irlanda, Luxemburgul sunt eh, țări care merită să fie menționate aici. Sunt suficienți bani în acest fond? Depinde cum vedem lucrurile. Creșterea sumelor în acest fond a fost spectaculoasă, iar această uh, scădere uh, uh, spectaculoasă într-o perioadă scurtă um, uh, are a face cu cifre de raportare a ultimelor distribuție. În 2010 au fost distribuite 3 miliarde de dolari, în 2010 au fost constatate unele probleme de gestiune a fondului și Um, fondul a fost, uh, s-a demarat o reformă a fondului care încă nu este finalizată și de aceea s-a ajuns la 2,6 miliarde uh, de euro în 2011, dar pentru 2012 ne așteptăm la o cifră undeva în jur de 3 miliarde de uh, euro și poate în următorii doi ani tot creșteri minore, dar tot peste această cifră a anului 2012. Deci acum undeva cred că situația se echilibrează. Fondul global va fi, se pare, în măsură ca uh, să distribuie în jur de 3 miliarde de dolari anual Însă, evident, nu vom mai avea această creștere spectaculoasă a fondului, pentru că ar fi chiar nerealist să ne așteptăm că o astfel de creștere poate continua atât de mult timp. Oricum putem spune că nu există o criză în ce privește finanțarea fondului global. Foarte pe scurt, o defalcare pe, pe cele trei uh, boli. Uh, majoritatea uh, fondurilor aprobate au fost trata, alocate lupte împotriva HIV-SIDA, apoi împotriva malare și apoi împotriva tuberculozei. Care sunt rezultatele? Iată, 9,3 milioane de persoane au beneficiat de tratament 207, 270 de milioane de plase antițânțare au fost eh, distribuite în programul antimalaria și 3,6 milioane de oameni au primit eh, tratament antiretroviral. Câtă vreme imaginea de ansamblu este pozitivă, totuși eh, evoluțiile diferă mult de la o țară la alta. Există progres în anumite țări, dar există anumite țări, în special în Africa, unde progresul totuși este foarte limitat. Uh, deci aici trebuie să ne concentrăm mai mult pe viitor. Dacă ne uităm la recipienții, beneficiari europeni, eh, cinci eh, state membre reprezintă o eh, prioritate majoră pentru tuberculoză și odată ce statele membre au a, intrat în UE, se constată că n-au mai solicitat fonduri suplimentare din fondul global. Eh, Estonia în 2007, până în 2007 primise 10 milioane, România și Bulgaria mai, aveau, mai au încă granturi active, au primit însă în total peste 65 de milioane de euro fiecare. Aceste granturi vor expira în 2014, respectiv 2015. Ia să analizăm puțin aceste două din urmă țări. Bulgaria uh, și-a crescut alocările din bugetul național de la, pentru sănătate de la 9,1 la 9,8% din, uh, din buget și a redus resursele externe uh, alocate programului de sănătate de la 1,9% la practic 0. Există o strategie anti-TBC pentru an, următorii trei ani, care a fost dotată cu 37,4 milioane de euro, iar fondul global va contribui cu 5,2 milioane de euro. Dar pentru anul acesta, uh, uh, guvernul va uh, acoperi 60% din costurile pentru combaterea TB. În 2015, când grantul expiră, contribuția bugetului național la acest program va fi de 100%. În ce privește România, și aici a avut loc o creștere a alocărilor guvernamentale pentru sectorul sănătății din bugetul național de la 9,1 la 10,8%. În ce privește resursele externe care au contribuit la programele de sănătate și aici avem o reducere de la 5,7% uh, în 2000 la practic 0 acum, respectiv în anul 2009. Uh, există un plan național pentru gestionarea TBC multirezistente, care a fost elaborat cu asistență tehnică de la OMS și care a fost uh, supravegheată și de ECDC uh, cu, în valoare de 23 de milioane, cu contribuții de la Fondul Global în 3,7 milioane. La vizita comis, uh, comisarului pentru sănătate, de directorului regional pentru Europa al OMS în, în România, s-a constatat un angajament personal al primului ministru, nu doar al ministrului sănătății, de a finanța în proporție de 100% acest plan național, de a angaja anumite finanțări până acum oferite de fondul global și de a consolida sistemul de sănătate publică în general. Este un lucru într-adevăr remarcabil. Iar ministrul sănătății din România a fost de acord ca OMS, Direcția Regională și ECDC să monitorizeze punerea aplicarea acestui plan. Deci vrem să felicităm România și Bulgaria pentru acest progres semnificativ pe care l-a obținut. Mulțumesc frumos! Acum deschid ruda întrebărilor și răspunsurilor. Uh, mai întâi uh, îi dăm cuvântul colegii noastre Hana și apoi vedem mai departe. Thanks, Chairman. Now, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră îmi cunoașteți poziția pe acest subiect, însă vă mulțumesc pentru ocazia de a mai um, clarifica puțin lucrurile cu privire la această situație în România. Vreau întâi de toate să mulțumesc doctorului Dara pentru prezentarea sa foarte realistă și uh, concretă a situației din România. și o să încerc să subliniez câteva dintre aspectele care s-au regăsit deja și în prezentarea sa și să defalchez câteva dintre cifrele pe care ni le-ați dat. Situația din România poate fi percepută din două direcții. Pe de o parte, avem rata de succes a tratamentului în jur de 70%, cum a spus și dumneavoastră, a cazurilor și doar 20% în afara acestui fond global. Situația este explicată prin faptul că prin fondul global pacienții au acces la medicamente esențiale prin MDR-TV, care nu sunt disponibile altfel în țară. Și spitalizarea și tratamentul sunt mai bine controlate, prin urmare rezultatele mult îmbunătățite. Pe de altă parte, pe 2 octombrie anul acesta. După cum a spus și dumneavoastră, Ministrul Sănătății din România a aprobat un plan național pentru MDRTB cu 23 de milioane de euro, care va acoperi o perioadă de 4 ani, deci 5,75 de milioane pe an ar veni. Planul urmărește să ajungă la o rată de succes de 75% până în 2015 pentru MDRTB, în comparație cu rata actuală de succes, care e sub 20%. Bugetul național al României pentru tuberculoză a fost de 4 milioane de euro și estimăm că va crește la 5 milioane pentru anul următor. Per ansamblu vor fi alocate 5 milioane de euro pentru planul MTB și alte 4 pentru MDRTB. Ceea ce înseamnă că 2013 bugetul, pentru 2013 bugetul se va dubla la 10 milioane. Dar trebuie să luăm în considerare că cele 5 milioane pentru MDRTB depind și de uh, votarea bugetului în decembrie anul acesta. Dacă bugetul nu trece, așa cum s-a propus, vom avea doar un plus de 1 milion de euro pentru MDRTB. Pe baza mecanismului de finanțare tranzitoriu, care intră în vigoare anul viitor pe 1 ianuarie, România va primi 3,6 milioane de euro pe o perioadă de 2 ani, adică 1,8 milioane pe an, aceste fonduri vor acoperi medicamente pentru 300 de pacienți MDRTB, diagnosticare rapidă, uh, intervenții pentru oameni fără adăpost, închisori și persoane din comunități rurale și din zone izolate. Trebuie de asemenea să remarcăm că Organizația Mondială a Sănătății a estimat că există cam 1500 de pacienți MDR în România, uh, se estimează că aceștia primesc deja tratament. Există și persoane care, pentru care România nu are fondurile necesare pentru a-i diagnostica. De aceea s-ar putea ca această cifră de 1500 să fie doar relativă. OMS S-a declarat că România trebuie să aloce 20 de milioane pe an pentru a combate rezistența tuberculozei la medicamente și, conform situației actuale, programele naționale MDR, TB, TBC și TFM vor deci pentru a acoperi toate acestea, România are nevoie de 2 milioane de euro pe an. Sau dacă bugetul MDRTB nu este aprobat, atunci 13,2 milioane pe an. Am câteva întrebări acum pentru comisie și aș vrea, deci, în contextul prezentat, să întreb comisia dacă se gândește să sprijine România și alte țări, cerând o uh, revizuire a criteriilor de eligibilitate pentru fondul global și anume relaxarea restricțiilor pentru țările cu venituri medii De exemplu, chestiunile gen MDRTB și alte chestiuni să fie abordate prin fonduri structurale și de coeziune, dacă acest lucru ar putea fi posibil, și ce alte măsuri aveți în vedere pentru a ajuta România să păstreze câștigurile deja realizate, să realizeze noi progrese și să uh, împiedice creșterea ratei de MDRTB și TB pe viitor? De asemenea, intenționați să uh, intensificați sprijinul pentru fondul global și un alt aspect și foarte important, aș vrea să știu prin ce alte canale poate interveni Uniunea Europeană pentru a finanța um, extinderea epidemiei de MDRTB în Europa și pentru a uh, ajuta la creșterea fondurilor pentru cercetare și dezvoltare. Și pentru doctorul Dara aș avea o întrebare. Dacă îmi permiteți, aș vrea să știu dacă vă gândiți la alte posibile soluții să acoperim această lipsă de fonduri pentru România și, din punctul dumneavoastră de vedere, care credeți că ar fi soluțiile uh, pentru a împiedica răspândirea acestei probleme la nivel transfrontalier? Mulțumesc! Pe pismach medycznych... Doamna Binder, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, peste tot uh, în universități studenților li se spune că e mai bine să previi decât să vindeci. Aș vrea să primesc informații din partea a doi uh, intervenienți. În primul rând, aș vrea să știm cum structurați această sensibilizare. În primul rând, pentru SIDA? Cum desfășurați acțiunile preventive? Știm că există persoane care sunt afectate, dar asta nu are legătură cu deplasarea persoanelor întotdeauna, ci și cu modul de viață. Tuberculoza, de exemplu, este o boală cu specificitățile sale. Uh, este cauzată de un mod de viață necorespunzător, de o proastă alimentație. Există studii uh, care urmăresc să vadă care este partea din populație expusă în mod specific riscului datorită malnutriției. Există cazuri numeroase în România, e adevărat, dar am înțeles că ar putea să existe o explozie de tuberculoză în Europa, chiar dacă cifrele sunt ușor în scădere. Însă se pare că există un număr important de persoane care sunt, uh, care sunt expuse. Din câte înțeleg, se cheltuie fonduri foarte mari pentru medicamente, pentru uh, tratamente, pentru lupta împotriva tuberculozei, pentru prevenirea SIDA. Și, de asemenea, există eforturi speciale care se fac pentru a combate MDRTB. Și aș vrea să știu dacă există studii suficient de avansate pe baza acestor fonduri, dacă se folosesc aceste fonduri pentru a face cercetare pe noi medicamente, care să poată înlocui medicamentele pe care le folosim în prezent. Și încă o întrebare, fiindcă mă interesează ceva ce n-am auzit la dumneavoastră. Știm foarte bine că fondurile mondiale se ocupă și de paludism. Am citit într-o publicație din Statele Unite că în prezent oamenii de știință au găsit uh, o nouă metodă de a lupta împotriva paludismului. Există o nouă soluție la dispoziția pacienților. Și anume, se pare că uh, se prevăd noi soluții pentru vindecare. Există, avem așa ceva și în Europa? fiindcă uh, sunt studii care au fost făcute în Amazon, rezultatele au fost uh, frapante și aș vrea să știu dacă soluțiile sunt disponibile și în Europa. Dacă da, cum și dacă nu, cum putem uh, stabili legătura cu oamenii de știință care au lucrat la aceste metode. Poate putem și noi beneficia uh, de asta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule doctor Dara, aveți cuvântul. Vă rog să răspundeți la întrebări. Uh, actually, uh, on the funding issue, I think that uh, um, that's uh, something that can be discussed later. Cred că chestiunea finanțării poate fi discutată mai târziu. Eu nu pot să vorbesc uh, în numele comisiei, dar am spus că Știm și noi că există acest decalaj și dacă nu-l acoperim acum, peste câțiva ani va crește. S-a dovedit științific că pentru fiecare euro pe care îl cheltuie acum, economisești 10 uh, dolari pe viitor. Asta e mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Trebuie să ne uh, uh, ocupăm de asta până nu e prea târziu. În ceea ce privește aspectul transfrontalier, ați menționat uh, un aspect foarte important. Nu există o bună colaborare și coordonare între țări. Dacă cineva, din păcate, se mută dintr-o țară în alta, nu există o monitorizare a pacientului, a persoanei respective. cu toți uh, managerii din programele de control al TBC-ului și ministrii sănătății a, lucrăm la un pachet de control pentru uh, acest domeniu. Asta e un minim, e un document de consens uh, care trebuie să fie pus în aplicare, care trebuie să fie implementat. Trebuie să vedem care sunt chestiunile juridice pe care le implică, dar și nevoile financiare, sigur. Dacă o persoană merge în altă țară, cine va acoperi cheltuielile aferente. În Mexic uh, și Statele Unite, controlul transfrontalier este destul de bun. Dar în Europa nu facem suficiente în acest sens. Uh, însă lucrăm la asta cu miniștrii sănătății. În ceea ce privește determinanții sociali, foarte bine că ați menționat asta, sunt aspecte importante. Există câțiva uh, determinanți pentru a obține datele de la țări. Pe de altă parte, TBC-ul nu se regăsește doar în rândul pătului sărace a populației. În, uh, în trecut era acest mit că TBC-ul e răspândit doar între cei din închisoare, dar nu e adevărat oricine poate să fie afectat de această bacterie. Și știți că uh, un număr mare de cetățeni sunt afectați. Evident, dacă condițiile de viață sunt proaste și nutriția nu e bună, se poate ajunge la formă activă a tuberculozei. Da, evident, e nevoie ca uh, statutul socioeconomic să fie îmbunătățit și TBC-ul este o boală socială, de asemenea o afecțiune socială, deci pe lângă partea clinică și aspectele socioeconomice trebuie îmbunătățite. În ceea ce privește noile instrumente, da, avem nevoie de ele, avem nevoie de un nou vaccin. Vecinul actual nu e suficient de eficient și combate doar uh, forma gravă de TBC în rândul copiilor. Există studii care au fost uh, făcute și trialuri clinice finanțate din fonduri europene și sperăm să avem în viitorul apropiat uh, un nou vaccin, dar nu în următorii 2-3 ani, fiindcă trebuie să vedem care este impactul acestui noi vaccinuri. Există de asemenea și noi medicamente în pregătire pentru pacienții rezistenți la medicamentele actuale dar trebuie să vedem care sunt determinanții care duc la această rezistență pentru a avea noi medicamente eficiente. Trebuie ca sistemul sanitar să ofere uh, sist, uh, un sprijin holistic pacientului. E nevoie de intensificarea cercetării și dezvoltării și Uniunea Europeană și statele membre pot juca un rol aici în uh, chestiunile care țin de cercetare și dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumim și acum Comisia. Mulțumesc! Să vorbim acum despre finanțare. Cum putem finanța uh, controlarea TBC-ului în UE? Există așa multe oportunități de finanțare că e chiar cel mai bun loc să vorbim despre asta și să ne aflăm. În Uniunea Europeană, responsabilitatea primară pentru organizarea sistemelor de sănătate este la nivelul guvernelor naționale. E nevoie de o strategie pe termen lung și de eh, planuri de finanțare durabile și de asemenea de voința politică pentru a angaja resursele financiare pentru bolile și intervențiile prioritare definite în fiecare dintre aceste țări. Există o serie de oportunități de finanțare din UE care pot fi folosite în acest sens. Ați menționat fonduri structurale și regionale. Probabil aceasta este cea mai mare oportunitate, fiindcă vorbim despre sume foarte mari disponibile pentru perioada 2007-2013 au fost prevăzute cam 5 miliarde din fonduri, adică doar un procent foarte mic din uh, fondurile totale disponibile și domeniile cheie sunt investiții directe în sectorul sănătății, infrastructură, investiții indirecte în sectorul sănătății, ca, care au impact asupra sănătății, cum ar fi angajarea forței de muncă și așa mai departe, uh, plus valoare și un uh, posibil impact și asupra um, aspectului social. Deci există posibilități destul de extinse să fie folosite fonduri structurale, dar cererea trebuie să vină din partea țărilor în cauză. Există și alte oportunități pe care le-am menționat, programul pentru sănătate publică specific care poate fi folosit, dar sigur finanțarea e destul de scăzută, 50 de milioane, deci nu puteți aștepta resurse prea mari aici, la nivel uh, de țară. Dar sigur, uh, colaborarea tehnică, diseminarea de bune practici și informații, asistența tehnică, inclusiv um, um sprijin financiar de la ECDC reprezintă aspecte de luat în considerare, precum și uh, grupuri de lucru de experți acolo unde țările au experți care lucrează la asta. În programul cadru pentru programul cadru 7, o sumă importantă este alocată pentru acest domeniu, pentru boli cum ar fi TBC-ul și majoritatea banilor merg pentru organizații de cercetare UE din domeniu. Da, fondurile vin prin, în urma solicitării de propuneri. Cam asta este situația globală Ați pus uh, o întrebare specifică privind fondul global, dacă urmărim o intensificare a sprijinului pentru acest fond. Avem 330 de milioane pentru o perioadă de 3 ani, 2011-2013, deci 110 pe an, și suntem um, hotărâți să alocăm aceste fonduri următorul cadru financiar începe în 2014 și atunci, sigur, plata uh, de la Uniunea Europeană depinde de um, pachetul global pentru acest cadru financiar multianual. Acestea fiind spuse, fondurile care merg la uh, fondul global sunt uh, alocate din instrumentul de dezvoltare și cooperare deci sunt marcate uh, oficial pentru dezvoltare și asistență și pot fi date doar uh, unor țări uh, predefinite de OCDE și aici nu sunt incluse statele membre UE. E dificil să justificăm Parlamentului European că folosim fonduri pentru asistență și dezvoltare, fonduri oficiale pentru asistență și dezvoltare, uh, pentru altceva decât ce ar trebui. Acestea fiind spuse, accentul în prezent este pus pe țările cele mai sărace din lume și fondul global a adoptat un nou model de finanțare care oferă o predictibilitate mai mare țărilor, sprijină uh, strategia la nivelul țărilor și uh, prioritizează țările cu care au cea mai mare povară din punct de vedere al bolii și care sunt cele mai sărace. Ceea ce înseamnă că va exista o reducere a finanțărilor pentru cele care sunt uh, cu venit mediu superior și care au uh, un număr de uh, persoane bolnave mai scăzut. Mm, fondurile vor crește către Europa de Est și America de Sud. Deci trebuie să înțelegem că așa stau lucrurile, dar există și nevoia de a investi în controlul tuberculozei și HIV dincolo de frontiere. Asta nu e doar uh, o chestiune ce ține de solidaritate, ci e și în interesul nostru. Până la urmă, TBC-ul și HIV-ul uh, sunt importate de la vecinii din Est în UE. Deci e în interesul nostru să ne investim resursele proprii în controlul acestor boli în Europa de Est. fondul global se axează pe acele țări care nu pot să își permită să ofere aceste servicii singure și trebuie să includă uh, finanțări către acele țări, dar la un nivel mai scăzut finanțări pentru țările care au o situație mai bună. Acestea fiind spuse, însă, încă mai putem convinge guvernele să-și asume uh, propriul lor, lor rol în lupta împotriva acestor uh, boli și să uh, primească sprijin financiar unde este cazul. Avem instrumente adecvate în politicile europene interne, externe. Pentru asta avem și instrumente financiare, dar e adevărat că trebuie să fie folosite mai bine în dialogul cu uh, statele membre și cu prietenii din vecinătate. Mulțumim foarte mult. Cu aceasta am uh, epuizat runda de întrebări și răspunsuri. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Dara din partea OMS și reprezentantului Comisiei pentru precizările făcute și pentru că ne-ați arătat care sunt presiunile cărora le suntem expus cu soții. Până la urmă, orice măsură, orice plan costă bani și asta va fi și centrul atenției noastre în următoarele săptămâni și luni, adică să punem, să ne asigurăm că uh, prin deciziile politice pe care le luăm uh, vom putea aloca banii suficienți și necesari pentru proiectele noastre uh, politice. Vă mulțumim pentru participare la dezbatere și mulțumesc și colegilor pentru contribuții. So, Bun. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume act de punere în aplicare referitor la hrana pentru animale și la alimente în urma accidentului de la Fukushima. Mai avem o oră și 20 de minute pentru discutarea acestui punct de pe ordinea de zi. Mai avem și, și croata la dispoziție. Toți interpreții sunt pe poziție. Înțeleg, uh, doamna, că o reprezentați pe doamna Rivazi? Vă rog, atunci începeți, vă rog. Merci, monsieur le président. Et... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău pentru interpreții croați, dar o să vorbesc franceză astăzi. O să încerc să mă refer la aspectele esențiale. În numele grupului ecologiștilor, astăzi vreau să formulez o obiecție uh, la actul de executare care impune condiții speciale pentru importul de produse alimentare și animaliere din Japonia după accidentul nuclear de la Fukushima, care este până la urmă subiectul discuției. Are două părți obiecția, pe fond și pe formă. În primul rând, obiecție pe fond. Nu acceptăm propunerea de a limita cerințele pentru eșantionarea și analizarea produselor alimentare înainte de importul în UE la doar câteva produse Există niște prefecturi care sunt listate în anexa 4 din proiectul regulamentului în acest sens. Experții sunt foarte clar cu privire la faptul că nu există siguranțe cu privire la um, reactoarele de la Fukushima și în acest sens nu putem considera situația ca fiind stabilă și complet sub control emisiile radioactive în mediu nu sunt excluse în continuare și de aceea credem că e prea devreme să uh, reducem cerințele de eșantionare la exportul de produse alimentare destinate consumului uman sau animal, care vin din Japonia. E foarte important ca aceste controle să fie făcute pe toate produsele care ar putea fi contaminate în toate prefecturile pentru a uh, controla emisiile radioactive și pentru a asigura trasabilitatea și uh, nivelul de contaminare posibil al acestor produse din cauza instabilității reactoarelor, nu putem accepta reducerea numărului de controle la import din articolul 10 și nici reducerea cerințelor de raportare către comisie. Articolul 5.3 din regulamentul din 2002 uh, și 2012 stabilește principiile generale și procedurile pentru siguranța alimentară. Articolul obligă, după părerea noastră, Comisia să adopte uh, orice măsură necesară pentru a uh, garanta sănătatea umană, animală și a mediului. Poziția Comisiei în acest caz reduce nivelul de protecție pentru sănătatea omului și nu răspunde obligațiilor sale. Și Comisia și-a depășit competențele de execuție, de altfel. Acum pe formă. Asta e cea de-a doua obiecție pe care o formulează numele ecologiștilor europeni. Pe lângă conținutul măsurii, aș avea o observație puțin mai tehnică, dar ă, sper să putem primi un răspuns direct și explicit din partea Comisiei. Actul de executare sugerează procedura de examinare a regulamentului 182 din 2011. Conform articolului 11, Parlamentul are posibilitatea în orice moment să indice Comisiei că, din punctul său de vedere, o propunere de act de executare depășește competențele eh, pe care le are. Și într-un astfel de caz, comisia trebuie să revizuiască propunerea ținând uh, seama de propunerile exprimate de Parlament trebuie să informeze Parlamentul și Consiliu dacă dorește să păstrează sau să retragă propunerea de act de uh, execuție. Parlamentul nu poate nici reacționa, nici nu poate ridica obiecții la o astfel de propunere de act de execuție conform articolului 11. Parlamentul nu a avut timp să reacționeze la prima propunere, dat fiind că aceasta a fost uh, făcută pe 12 octombrie, iar Comitetul Permanent Coreper a adoptat-o pe 12 octombrie. Pe 26 octombrie 2012, Comisia a adoptat măsura. E regretabil, chiar inacceptabil, ca obligațiile procedurale să fi fost astfel încălcate. Așadar, vă rog să ne informați în legătură cu Uh, ceea ce intenționați să faceți în urma acestor obiecții. Deci credeți că le puteți uh, uh lua în considerare? Mulțumesc! Mulțumim! Doamnă Belie. Mi-a plăcut cum ați uh, crescut volumul intervenției dumneavoastră, până la urmă v-ați mai și liștit puțin și acum să vedem pe un ton rațional ce ne zice Comisia. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu o să-i chinui pe interpreții de croată. În ceea ce privește regulamentul din 29 martie 2012, acesta expira pe 1 noiembrie 2012. Dacă n-am fi făcut nimic, dacă Comisia nu ar fi avut această inițiativă înainte de 1 noiembrie 2012, fostele măsuri ar fi dispărut. Deci nu am mai fi avut niciun fel de măsură de control, nici la plecare, nici la sosire pentru produsele japoneze care ar fi putut intra fără niciun control pe teritoriul Uniunii Europene, fără niciun control organizat. Am vrut să evităm o astfel de situație, deci o situație în care să nu mai existe niciun control. Am, am discutat cu autoritățile nipone, care au fost surprinse, bineînțeles, de control, însă am așteptat de asemenea ultimele rezultate în urma ultimei recolte de produse, de fructe, de orez. Deci de aceea am prezentat acest de proiect de decizie Parlamentului, l-am trimis pe 18 octombrie, a fost votat în Coreper și adoptat foarte bine în procedură de urgență pe 26 octombrie. Și deci înainte de 1 noiembrie. Însă în cadrul acestei revizuiri a foste reglementări, am dorit să adoptăm o măsură foarte precaută uh, și proporțională bineînțeles, menținând un nivel uh, crescut de protecție a consumatorilor europeni față de importurile din Japonia. Nu trebuie să vă spun eu că, bineînțeles, situația reactorilor de la Fukushima poate fi considerată ca fiind sub control sau nu. Nimeni nu poate spune uh, dacă pe, nimeni nu poate spune uh, ce se va întâmpla pe viitor, dacă lucrurile se vor îmbunătăți sau nu. Deci nu ne aflăm într-o astfel de situație. Autoritățile până ne spun că situația e sub control. Ne-au demonstrat prin intermediul uh, rezultatelor uh, numeroase la teste, ne-au demonstrat că iau lucrurile foarte în serios și de la accidentul de la Fukushima, autoritățile nipone au făcut peste 300.000 de teste la diferitele produse alimentare, uh, din care sunt produse în diferitele prefecturi și, bineînțeles, la Fukushima. De la începutul anului 2012 au făcut 167.000 de teste. Asta înseamnă că ei mențin un nivel foarte ridicat de control mai ales pentru consumul intern, asta e clar, însă și pentru exporturi. Deoarece știți că trebuie efectuate controle înainte de exporturi. Control, controluri, controle la aceste produse care provin din cele 12 prefecturi. S-au efectuat peste 3000 de teste complementare pe lângă testele efectuate de japonezi înainte de exporturi. Și doar în iunie 2011, deci atunci când Franța a descoperit uh, ce ai contaminat, Deci ne-am dat seama că e legitim să acordăm încredere garanțiilor și testelor efectuate de japonezi. În ceea ce vește această nouă măsură, e drept că s-au făcut modificări față de trecut, mai ales pentru două prefecturi. Am redus controlele, însă le-am menținut pentru ulei, ciuperci. Am menținut însă controlul la ciuperci, deoarece știți că acestea păstrează particulele radioactive și trebuie controlate foarte detaliat. Ceea ce privește prefectura Fukushima, am menținut măsurile care existau înainte, și adică să testăm toate produsele alimentare, cu excepția alcoolului, Însă la toate produsele alimentare se face un control și în ceea ce vrește celelalte 9 prefecturi, deci și ajungem așa la 12, e drept că am adoptat o listă cu 41 de produse. O listă diferită față de cea în care erau controlate toate produsele. Deci acea listă cu cele 41 de produse care trebuie controlate de japonezi conțin majoritatea produselor exportate uh, către Uniunea Europeană. Nu sunt produse cu ciclu scurt de viață. Produse cum ar fi legumele sau salat, da? Au o durată de viață de 2, 3, 4 luni. Deci dacă știm că au fost cultivate într-o zonă non-contaminată, nu e nicio problemă, deoarece știi că nu au uh, fost afectate de norul radioactiv din martie 2011, deci am considerat că nu e necesar să le reluăm în această listă, să le reincludem. Însă avem totuși o listă cu 41 de produse. Am păstrat de asemenea și o frecvență a controlelor de 5%, pentru toate prefecturile. Am făcut acest lucru deoarece am crezut că trebuie menținut un nivel superior de control. Pe lângă controlele efectuate de japonezi, însă pe lângă aceste două transporturi de ceai din iunie 2011, niciun test nu a dat un rezultat pozitiv, deci nu s-a găsit contaminare. Pe scurt, am adoptat o măsură în funcție de situația respectivă. Am adaptat măsura în funcție de situația din Japonia, nu am modificat normele și știți că am reluat normele japoneze, care sunt mult mai stricte decât cele pe care le avem în Uniunea Europeană oricum chiar uh, în urma accidentului de la Cernobâl. S-a și discutat aici la Parlamentul European despre asta, despre faptul că noi am preluat în legislația noastră normele japoneze, care sunt cele mai stricte din lume. Și ca să vă răspund la acea doua întrebare, eu cred că nu ne-am depășit competențele. În cadrul articolului 53 am menținut măsurile cele mai importante, le-am adaptat la situația actuală în funcție de acest accident care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, însă chiar dacă reactorul a intrat în fuziune sau ar uh, exista scurge și ar fi repoluat uh, mediul înconjurător, noi putem impune imediat măsurile mm, ce se impun într-o astfel de situație. Nu trăim într-o situație uh, sigură 100%, trăim în prezent, avem o capacitate de reacție în termen de 24 de ore pentru a schimba legislația în caz că ar exista o contaminare nucleară uh, legată de aceste reactoare. Credem, deci, că nu ne-am depășit competențele, ci că, din potrivă, le-am folosit pentru a ne adapta la situații. Vom uh, răspunde la acest stade. Mersi beaucoup. Mulțumesc. Cu aceasta, spune președintele, cred că am ajuns la sfârșitul ordinii noastre de zi și nu pot să spun decât că doresc colegelor, că se pare că au rămas doar colege în uh, sală, o seară plăcută. Următoarea dată reuniune are loc pe 17 și apoi 18 decembrie aici la Bruxelles. Invit toate colegele, mă rog, poate să vină și colegii, să ne revedem pe 17 decembrie, ora 12, la orele 20, la o mică recepție, așa cum facem noi la sfârșitul fiecărui an, înainte de sărbători, să mâncăm, să bem împreună și să încheiem un an de succes înainte de a părăsi acest uh, Parlament. Cu aceasta suspend ședința și vă doresc uh, drum bun către casă, o seară plăcută la revedere!